Okay, uh, colleagues, ladies and gentlemen, welcome back to the afternoon session with two items. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Bine ați revenit. Bună ziua. Avem două punct, puncte pe ordinea de zi. Avem, în primul rând, uh, schimbul de opinii cu președinția spaniolă, iar apoi avem schimbul de opinii cu cei care au banii, respectiv Banca Europeană de Investiții. Sperăm să auzim din partea președintelui, din partea președinției, tot ce uh, dorește să facă și apoi din partea băncii vom auzi că nu există bani pentru asta, dar vedem noi cum ne descurcăm. Ministrul trebuie să plece la fără un sfert pentru a se întoarce la Madrid, așadar, fără a mai intra în prea multe detalii. Domnule ministru, vă dau cuvântul. Aveți cuvântul, vă rog. Gracias, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor, pe 26 ianuarie v-am prezentat liniile generale ale președinției spaniole în ceea ce privește politica pentru transporturi. V-am predat un document de priorități uh, în care am prezentat programul de lucru al trioului de președinții împreună cu Belgia și cu Ungaria. Și, așa cum mi-am luat atunci angajamentul, mă prezint astăzi în fața dumneavoastră pentru a vă informa despre evoluțiile produse până în acest moment. Doamnelor și domnilor, pe 26 februarie la La Corunia a avut loc reuniunea informală a ministrilor la care au participat de asemenea vicepreședintele Parlamentului, domnul Miguel Angel Martinez, Domnul comisar, la prima participare după ce a fost numit în această funcție, la această reuniune, a avut loc o dezbatere pentru a îmbunătăți durabilitatea și siguranța în domeniul mobilității urbane și metropolitane. Ca urmare a direcțiilor generale prezentate în planul de acțiune al Comisiei. Așa cum s-a spus, vă vom prezenta un document de concluzii la următorul Consiliu de Miniștri din iunie. Acolo vom defini liniile de acțiune strategică în acest domeniu, respectând principiul subsidiarității. Astfel vom putea să contribuim la lupta împotriva schimbărilor de climă și să îmbunătățim calitatea vieții cetățenilor. Mai mult decât atât, la această reuniune informală S-a discutat despre întărirea siguranței aviației. Ministrii și-au reafirmat hotărârea de a continua eforturile necesare pentru a garanta nivelele de siguranță în acest sector și am arătat că pentru a întări siguranța aeriană în viitor, cel mai bine putem face acest lucru printr-o strategie comună în cadrul Uniunii Europene. În acest sens, Considerăm că pentru a proteja cu eficiență cetățenii, utilizarea tehnologiilor celor mai avansate trebuie să joace un rol fundamental. Așa încât considerăm că în aeroporturi putem să plasăm scanere ca una dintre posibilele acțiuni. Întotdeauna însă, respectând viața intimă a persoanelor, sănătatea și alte drepturi fundamentale, care trebuie să fie protejate așa cum trebuie la nivel comunitar și să nu creăm neplăceri cetățenilor. Pentru ei, din acest motiv, salutăm intenția Comisiei Europene de a prezenta în viitor o informare referitoare la folosirea acestor tehnologii, care să fie baza unei propuneri legislative a Comisiei pentru a stabili reguli comune la nivel european. În cele din urmă subliniem nevoia de a întări cooperarea internațională în domeniul siguranței aviației, atât bilateral, mai ales cu Statele Unite, cât și în plan multilateral la nivelul Organizației Internaționale a Aviației Civile. Deoarece, în fața unei amenințări globale, trebuie să avem o reacție globală. După cum știți, în între 15 și 16 februarie a avut loc la Madrid o reuniune a acordului privind serviciile aeriene împreună cu Statele Unite. Ca o continuare a celei care a avut loc la Washington în ianuarie. Aici au avut loc evoluții în ceea ce privește negocierile privind mediul înconjurător, concurența și dispozițiile sociale. Totuși este necesar să facem progrese mai semnificative în ceea ce privește aspectele cheie pentru Uniunea Europeană, cum ar fi posibilitatea de a investi în companiile aeriene fără deschiderea reală a piețelor. Am fost de acord cu ministrul transporturilor din Statele Unite să avem o nouă rundă de negocieri care va începe astăzi, începe chiar astăzi la Bruxelles și care probabil ne va, face, ne, ne va permite să avem uh, evoluții pe 25-26 februarie a avut loc la Madrid conferința privind uh, cerul unic european, care s-a încheiat cu aprobarea declarației de la Madrid și cu o foaie de parcurs care prezintă 16 inițiative pentru a pune în uh, practică acest proiect. Acest calendar de acțiuni reprezintă evoluții importante pentru a transforma al doilea pachet normativ și o listă de acțiuni cu termene foarte clare pentru a facilita o trecere foarte rapidă la obținerea de rezultate în perioada 2009-2014. Ne apropiem astfel de obiectivul nostru final și anume realizarea unui cer unic european care să ne permită realizarea eficienței economice a firmelor, să reducem impactul asupra mediului din privința transportului aerian și să mărim standardele de siguranță. Mi-am informat colegii la Consiliul de Ministri care a avut loc pe 11 martie. La acest Consiliu s-a aprobat o orientare generală privind regulamentul, proiectul de regulament de fapt, privind cercetarea și prevenirea accidentelor și incidentelor în cadrul aviației civile, care întărește capacitatea anchetatorilor, protecția informațiilor delicate, dă mai multă relevanță recomandărilor de securitate, clarifică rolul agențiilor de siguranță aeriană și întărește acordarea de asistență victimelor. Asupra acestui ultim aspect aș dori să mă refer pentru că noi toți suntem conștienți de importanța pe care au pentru oare pentru cetățeni capacitatea de a obține informații despre persoanele care se aflau la bordul unui avion care a fost victima unui accident. Noi cu toții dorim să evităm perioadele lungi de neliniște și de confuzie la nivelul populației, ca și presiunea constantă asupra liniilor aeriene pentru a obține informațiile necesare referitoare la membrii familiilor și prieteni. De aceea, miniștrii au adoptat un compromis prin acest proiect de regulament și anume este vorba de un termen maxim de 12 ore pentru a dispune de lista de pasageri. Comisia are niște rezerve cu caracter tehnic la această propunere de regulament, dar sperăm să ajungem la un acord la prima lectură cu Parlamentul, dacă este posibil, în timpul președinției spaniole. Aș dori de asemenea să vă spun că la nivelul Consiliului am făcut o informare privind negocierile uh, pe marginea directivei uh, taxelor de securitate în aviație. Am făcut și aici niște progrese, dar continuă să existe niște întrebări privind anumite aspecte de fond ale propunerii. Pentru aceasta ne-am gândit că e bine să așteptăm votul la care se va supune acest dosar uh, la Parlament în luna aprilie pentru a putea relua cercetarea acestui uh, dosar. La Consiliul pentru Transporturi s-a ajuns la orientare generală în ceea ce privește proiectul de directivă privind echipamentele de uh, supresiune transportabile care va asigura în același timp libera circulație pe piața internă a Uniunii uh, Europene. În momentul în care se va ajunge la un acord la, în privința actelor delegate, sperăm să ajungem la un acord la prima lectură cu Parlamentul, dacă este posibil de asemenea în timpul președinției spaniole. Mai mult decât atât, vă pot spune că am făcut pași înainte și vom ajunge repede la un acord în ceea ce privește reformularea uh, rețelelor transeuropene în conformitate cu propunerea de directivă de transporturi inteligente. Am ajuns la un acord cu Parlamentul privind actele delegate și actele executorii și sperăm ca în momentul în care Consiliul va face prima lectură, Parlamentul o va aproba la a doua lectură și astfel se va finaliza acest dosar. La Consiliu s-au adoptat de asemenea poziții într-o primă lectură privind propunerea de regulament referitoare la drepturile pasagerilor din transportul colectiv pe șosea și în transportul maritim. Președinția spaniolă speră să ajungă la un acord la a doua lectură cu Parlamentul astfel încât să putem aproba normele care vor spori drepturile utilizatorilor acestor moduri de transport. Vom acorda atenție persoanelor cu handicap de mobilitate redusă. În cele din urmă, aș dori să vă informez că, de fapt, Consiliul pentru Transporturi a aprobat poziția comună privind propunerea de decizie și recomandările adoptate în 2003 de Comitet de Comitetul uh, Interbus, care reprezintă un pas înainte în sensul acestui acord, care permite liberalizarea transporturilor cu țările vecine și care duce la întărirea normelor sociale și tehnice în aceste state. Așa cum uh, spuneam, pachetul aerian a marcat prima parte a semestrului au avut loc progrese notabile în ceea ce privește siguranța și anchetarea accidentelor. S-au făcut progrese în ceea ce privește cerul unic european și suntem foarte aproape de încheierea celei de-a doua faze a negocierilor acordului privind serviciile aeriene cu Statele Unite. Mai mult decât atât, am impulsionat durabilitatea cu uh, dezbaterea de la La Corunia, am făcut pași înainte în ceea ce privește uh, drepturile utilizatorilor de autobuze, de autocare și de transport maritim. Însă mai sunt foarte multe chestiuni în care trebuie să facem pași înainte în politica europeană a transporturilor în conformitate cu programul președinției spaniole. Între acestea aș dori să accent procesul de revizuire a rețelelor europene de transport, și pentru a impulsiona acest proces și pentru a face pași înainte în ceea ce privește criteriile și metodologia acestei revizuiri, organizăm împreună cu Comisia o conferință care va avea loc pe 8 și 9 iunie la Saragossa și la care vor participa miniștri atât din Uniunea Europeană cât și din țările vecine, ca și responsabilii ai Comisiei și Parlamentului. Această reuniune ne va permite să analizăm prezentul și viitorul rețelelor transeuropene de transport și să acordăm atenție mai ales elementelor care vor forma metodologia de definire a rețelei basice, de bază. Noua strategie de finanțare și mecanismele de punere în aplicare și coordonare a proiectelor prioritare va fi de asemenea discutată vom analiza și rolul acestor rețele transeuropene ca elemente care să ne apropie de țările vecine ale Uniunii Europene. De rezultatul acestei întâlniri uh, și de rezultatele mm, Consiliului de Transport din iunie, ca și de evoluțiile ulterioare din, urn, din uh, lunile viitoare, vă voi informa atunci când voi apărea din nou în fața dumneavoastră în luna iunie. Mulțumesc foarte mult! Minister, thank you very much for the... Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Pentru acei membri ai comisiei care au întârziat, ministrul va trebui să plece la 4 fără un sfert. Uh, deci o să vă rog fiecare să nu depășiți 3 minute și să puneți mai degrabă întrebări decât să țineți discursuri politice, așadar 3 minute și o să folosesc uh, ciocanul uh, și voi începe cu domnul Groș de la PPE. Ja, danke, Vorsitzende, danke. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, domnule ministru. De obicei uh, se spune, voi reveni, dar iată, dumneavoastră chiar ați făcut asta. Mă voi referi la avionul, la uh, transportul aerian. Am avut de curând o delegație la Washington. Două întrebări rămân deschise. Ați spus că există uh, progrese în ceea ce privește concurența. Aveți în vedere un acord ca să asigurăm uh, participarea de 25% a întreprinderilor americane sau a întreprinderilor europene? În al doilea rând, în ceea ce privește schimbul de informații, după părerea mea, SWIFT a fost o experiență foarte interesantă în ceea ce privește relația dintre Consiliu și Parlament. Cum vedeți schimbul între Parlament și Consiliu, astfel încât asemenea neînțelegeri să fie evitate pe viitor. Și ultima întrebare se referă la scanarea uh, în aeroporturi am văzut această tehnologie, este un aspect foarte important pentru noi. Ceea ce am vrea noi să știm este cum vede Consiliul acest uh, tip de scanner. Uh, îl vede ca o, ceva ce va fi utilizat în fiecare aeroport. Uh, aveți altă poziție și care este poziția față de aspectele ce țin de sănătate ale acestor scanere. Mă bucur că s-au făcut uh, progrese ați, în ceea ce privește finanțarea, ați aflat uh, cine va fi dispus să plătească asta, în ceea ce privește drepturile pasagerilor, este ceva important pentru noi, dar pornez de la premisa că în cea de-a doua parte a mandatului dumneavoastră vom uh, reveni mai degrabă la aspectele ce țin de traficul rutier. Aș dori să mai pun o întrebare cu privire la rețelele transeuropene și cu privire la reuniunea ce va avea loc la Saragossa. Care este poziția președinției? Vedeți, um, aveți în vedere noi criterii în ceea ce privește finanțarea sau aveți în vedere noi um, centre de greutate, noi aspecte importante care să fie luate în considerare la finanțarea proiectelor? Sper să nu ajungem la o listă nouă de priorități. Vă mulțumesc. Thanks a lot, Damacho. Socialist Said Al-Qadrawi. Same, three minutes. Yeah, thank you well, And... Vă mulțumesc, domnul al Domnule ministru, veniți în mod regulat în fața acestei comisii și asta arată interesul pe care îl dați uh, chestiunilor discutate aici. Am uh, participat uh, săptămâna trecută la misiunea în Statele Unite și impresia pe care am avut-o a fost că suntem destul de aproape de un acord. Credeam că dosarul poate fi încheiat foarte rapid. Credeți așadar că vom reuși să punem uh, punctele finale pe acest dosar, care este evaluarea dumneavoastră privind uh, punctele pe care noi le considerăm cele mai delicate, adică accesul la piață al întreprinderilor europene pe de-o parte și, în fine, o procedură mai echitabilă și mai transparentă în ce privește zborurile de noapte. Este vorba de aeronave americane care zboară spre Europa. Așadar, acestea erau primele întrebări pe care vreau să le pun. În al doilea rând, nu cred că lucrurile se vor opri aici, pentru că există atât de multe elemente în ce privește navigația aeriană, elemente de care trebuie să discutăm, încât uh, În fine, mă gândesc la securizarea aeronavelor și a călătorilor cu avionul. Sunt multe întrebări care trebuie abordate și există întreaga problematică a posturilor de întreținere a avioanelor în uh, străinătate deci, uh, fără să par pesimist, cred că trebuie să ne gândim și la toate aceste probleme. În fine, uh, rețeaua atent e un punct foarte important. Ne bucurăm de uh, faptul că la Saragoza în iunie anul acesta va avea loc o nouă întâlnire în cadrul căreia se vor aduna rezultatele tuturor grupurilor de lucru care se apleacă asupra acestei chestiuni și uh, în final aș vrea să spun că uh, așteptăm cu nerăbdare dezbaterea asupra acestui subiect uh, al rețelei transeuropene de transport uh, și poate ne-ați putea furniza unele elemente suplimentare pe acest subiect privind poziția Consiliului. Președintele, mulțumesc și acum pentru trei minute are cuvântul doamna Bilbao. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, mulțumesc, domnule Blanco, pentru toate explicațiile pe care ni le-ați dat. Aș dori să mă refer mai concret la intervenția dumneavoastră și anume, voi vorbi despre cele spuse despre rețeaua europeană de transport. Aș vrea să vă întreb foarte concret, pentru că am citit și am ascultat uh, diverse lucruri despre linia prioritară numărul 3, și anume un acord al guvernului francez prin care se modifică uh, traseul acestui proiect privind uh, linia a treia în partea franceză. Așa încât aș dori să vă întreb dacă acest nou traseu, așa cum am citit noi în presă, presă va trece în cele din urmă prin uh, localitățile anterioare pentru a purta ajunge la San Juan de Luz. Dacă uh, acest nou traseu, așa cum am citit, în loc de traseul original, dacă informația este corectă și dacă ne puteți da niște date uh, în plus, dacă există deja un acord cu guvernul francez pentru această linie prioritară și dacă există acord care sunt termenele propuse și prevăzute în acord și de ce s-a modificat traseul inițial. Și apoi, apropo de conferința anunțată pentru 8-9 iunie la Saragossa, Aș dori să vă pun o întrebare, dacă ne puteți spune care este metodologia care va defini la această conferință privind rețelele de bază, cum va fi definit nou sistem de finanțare și apropo de coordonarea proiectelor prioritare, dacă ați analizat, dacă aveți vreo propunere în acest sens. Mulțumesc! Thank you, Mrs. Bilbao. Mulțumesc, doamna Bilbao, că ați respectat uh, timpul verzii, domnul Kramer. Vă mulțumesc și eu că sunteți prezent astăzi aici. În ceea ce privește siguranța în aviație, doamna Lichtenberger va spune câte ceva, dar eu vreau să mă refer la trei puncte. Noua, uh, deci restructurarea uh, rețelelor transatlantice. Uh, am discutat, am căzut de acord asupra faptului că trebuie evitate blocajele, că trebuie să se obțină uh, o eficiență din punct de vedere climatic și economic, însă este foarte clar faptul că bugetul nu poate fi cheltuit decât o dată și la proiectele mari poate um, se um, taie niște sume, dar aceste proiecte mari vor avea efecte numai în uh, 20-30 de ani. Este vorba, de exemplu, de uh, mari uh, tuneluri, uh, Brenner Basel um, și alte astfel de proiecte. Dacă realizăm cu acești bani, în loc de 20-30%, nu câștigăm nimic. Cred că este nevoie de o schimbare de direcție. În al doilea rând, nici nu ați menționat Eurovignieta. În prima uh, variantă, Spania a spus că sub președinția spaniolă nu dorește să uh, repete ceea ce au făcut președințiile anterioare și anume să um, să lase la o parte acest subiect. Avem o problemă în Europa. Transportul rutier este prea ieftin. În ceea ce privește drepturile pasagerilor la uh, Uh, pe, în transportul maritim și rutier și feroviar. Iată, uh, în, uh, pe tren, după o oră de întârziere, se primește, se primește o despăgubire. La două ore se primește la două ore de întârziere se primește integral contravaloarea biletului înapoi. La avion numai la trei ore. Ar trebui să avem și aici reglementări unitare ca să nu avem distorsionări ale um, concurenței. Nu ați menționat uh, mobilitate, e-mobilitatea. Prin mobilitate elect- electrică uh, Uh, vă referiți uh, numai la um, automobile electrice sau includeți aici și tramvaiele, bicicletele, motocicletele și așa mai departe. Sunt tot mijloace electronice de transport. Vă mulțumesc. Mai am șase persoane înscrise la cuvânt. Voi închide cu aceasta lista celor înscriși la intervenție. Domnul Zile, domnul Tusos, domnul Alveas, Ayala San, San, doamna Ayala Sander, doamna Meissner și încă vreo doi vorbitori, atât am primit. Dacă ridicați până acum, îmi pare rău, nu vă mai pot include. Domnul Zile, vă rog. par Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, și domnului ministru pentru prezentarea pe care a făcut-o în ce privește programul de lucru pentru următoarea perioadă. Întrebarea mea se referă la aceleași puncte menționate de Mathieu Gros și aș vrea să vorbesc despre aceste scanere corporale. Pot fi ele comparate cu alte tehnologii și care este opinia Consiliului? Va fi un sistem care poate fi ales, uh, adică va exista și o alternativă de a trece prin alte controle de verificare. Apoi începește conferința de la Saragossa asupra sistemului TNT. Uh, aici cred că cea mai importantă problemă este finanțarea uh, rețelei transeuropene de transport. Și am vrea să știm dacă ministrii de finanțe s-au consultat pe această temă, fiindcă dacă ne uităm uh, la perioada următoare uh, și la situația care există în uh, statele membre în ce privește fondurile de coeziune și capacitatea acestora de a-și folosi resurse proprii în astfel de proiecte mari, mă tem că acele țări care sunt în situații financiare mai dificile nu vor fi în stare să financeze proiecte financiare de asemenea amploare și asta va pune într-o situație, greșit, într-o situație dificilă proiectele TENT. Deci, TENT, uh, deci există uh, discuții în această chestiune. Mulțumesc, domnule Zilă, domnule Tsusas. Η υλοποίηση και η πρόοδος της πολιτικής στον τομέα των μεταφορών χερχέ. Mulțumesc. Uh, adoptarea de politici în domeniul transportului aerian și naval, maritim, ne arată, ne demonstrează cât de uh, mult se va îmbunătăți uh, viața angajaților uh, în domeniile respective. Uitați-vă la ce se întâmplă la British Airways, unde este o grevă de amploare acolo din cauza reducerilor uh, de costuri care au fost impuse. Mai înainte, la fel, uh, au fost probleme la Olympic Airways în Grecia și uh, lucruri similare se întâmplă și la Lufthansa. Consecințele acestor fenomene sunt foarte îngrijorătoare pentru cei care muncesc, dar de asemenea creează și o povară financiară pe umerii clienților acestor companii. În al doilea rând, în ce privește Uh, sta, relația cu Statele Unite și acordul cu Statele Unite, mi se pare că el este inegal în ce privește Uniunea Europeană din punct de vedere economic și din punct de vedere al drepturilor democratice ale pasagerilor și de asemenea cred că și sănătatea pasagerilor este amenințată. Și încă o dată, consecințele pentru cei care muncesc, pentru oamenii care muncesc în statele membre sunt negative. În al treilea rând, se pune întrebarea cum vo, se vor organiza companiile aeriene uh, pentru și uh, care va fi nivelul de securitate uh, pe care Uniunea Europeană îl va decide pentru aeroporturile noastre. Recent s-a văzut că s-a constatat că, practic, spațiul uh, aerian elen este violat de avioane uh, turce. Uh, s-a întâmplat chiar acum câteva zile chestiunea asta și asta evident că aduce un pericol. Există, de exemplu, pericolul ca elicoptere Frontex să fie implicate, să se afle în zona în care Uh, avioane turce militare uh, invadează spațiul aerian uh, elen. Deci au fost rapoarte făcute de către guvernul elen privind aceste violări frecvente ale spațiului aerian. Ce face Uniunea Europeană? Veți condamna aceste violări ale spațiului aerian grec? Mulțumesc, doamna Alvarez. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, în primul rând aș dori să folosesc această ocazie în numele tuturor celor care au participat la Madrid, să vă mulțumim pentru amabilitatea și ospitalitatea dumneavoastră. Am mai discutat pe teme de transport, ne știm exact cât se străduiește guvernul spaniol, mai ales într-un moment greu ca acesta. Aș vrea să mă refer la două teme pe care le-ați tratat, și anume, vreau să întreb despre reuniunea la înalt nivel care va avea loc la Montreal. Vreau să știu care este poziția președinției și ce poziție va fi apărată acolo privind siguranța operațională într-un sector care, deși se bucură de nivele înalte de securitate, nu putem să lăsăm garda jos. Și în al doilea rând, am dor, v-aș ruga să prezentați negocierile în ceea ce privește serviciile aeriene cu Statele Unite și acordul cerului deschis, care astăzi, așa cum spunea și dumneavoastră, începe o nouă rundă de negocieri. Aș dori să știu care sunt principalele evoluții și ce prevedeți dumneavoastră pentru faptul că se va ajunge sau nu la un acord. Mulțumesc Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, doamna Alvarez, doamna Zasada. Domnul Zasada. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, că ne-ați prezentat uh, programul președinției spaniole. Este un program foarte ambițios și în același timp ați vorbit despre finanțarea securității transportului aerian și ați spus că este o chestiune foarte sensibilă. Uh, și am trei întrebări legate de această chestiune. Dacă ar fi să rezolvăm această problemă, trebuie să știm care este atitudinea Consiliului. Deci, în primul rând, problema finanțării. Poate e nevoie de măsuri mai riguroase și cine o să plătească, de la ce nivel în sus. Uh, și al doilea între, a doua întrebare, care este domeniul de aplicare a directivei? Vreau să știu care este poziția Consiliului cu privire la diferitele aeroporturi. Poate va fi un prag apropo de numărul de pasageri sau poate toate aeroporturile comerciale intră aici și apoi problema transparenței. Care este poziția Consiliului privind posibilitatea ca unele grupuri de pasageri să aibă acces la procedurile legate de calcularea costurilor privind securitatea din aeroporturi. Aceasta e prima chestiune la care mă refer și a doua chestiune, sunt de acord că aveți un program ambițios, dar poate că ne veți spune că o chestiune uh, ar putea fi lăsată ceva mai târziu, și anume scanerele. E o chestiune controversată, domnule ministru. Nu suntem convinși, eu personal nu sunt convins că scanerele acestea vor garanta siguranța transportului aerian. Și am o întrebare. S-a făcut vreo simulare pentru aeroporturile europene apropo de introducerea scanerilor în aeroporturile europene? Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Lichtenberger. Yes, thank you. Um, ich habe eigentlich... Vă mulțumesc. Două întrebări pe scurt în ceea cu privire la ceea ce ați spus. În primul rând, când este vorba de a pregăti o decizie cu privire la utilizarea scanerelor corporale, veți uh, sprijini, veți uh, dori ca acestea să fie obligatorii în toate, aeroport, în toate aeroporturile sau um, veți sprijini ideea să fie uh, respectate anumite criterii. În al doilea rând, în ceea ce privește revizuirea rețelelor transeuropene, am discutat uh, în mod aprins și iată dezbaterea continuă. Întrebarea mea este următoare. Având în vedere problemele financiare ale statelor membre, uh, nu trebuie să oprim lucrul la aceste rețele, dar trebuie să amânăm sau să regândim o serie de mari proiecte, dar putem face totuși și modificări mici. Credeți că este o abordare funcțională sau uh, aceasta de a face modificări la proiectele mici sau vă bazați mai degrabă pe uh, proiectele mari? Vă mulțumesc, domnule președintele, doamna Ayala Sender. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, domnule ministru. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru evoluțiile prezentate privind drepturile pasagerilor în sectorul maritim și cred că partea referitoare la uh, ce spuneați dumneavoastră despre persoanele cu probleme de mobilitate va fi o mare evoluție și poate servi ca model pentru îmbunătățirea prevederilor din alte sectoare de transport problema conferinței de la Madrid, cer unic. Am participat la această conferință și aș vrea să vă întreb în ce mod și cum considerați că trebuie folosită această declarație de la Madrid. Pentru că la momentul acela toți actorii erau entuziasmați de posibilitatea schimburilor și uh, de angajamentele la care se ajunsese și apoi Acum câteva zile s-a publicat, Comisia a publicat strategia privind uh, 2012 este o strategie, a ba, o bază pe care punem la punct diversele perspective financiare viitoare. Domnul Calas a are a acordat un rol foarte important transporturilor, dar am dori să ne ajute Consiliul să accentuăm rolul transporturilor în această strategie a Uniunii Europene pentru 2012. Deci poate că în iunie președinția spaniolă ar putea să propună statelor membre un schimb de opinii privind rolul transporturilor pentru a întări vizibilitatea transporturilor în programul european. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Meissner. Doamna Meissner. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, două întrebări, pe scurt. În primul rând despre armonizarea uh, în ceea ce privește transportul feroviar pe piața, uh, având în vedere piața unică, ce posibilități vedeți pentru a convinge, de exemplu, Franța Uh, să fie mai deschisă la aceste aspecte ce țin uh, de traficul feroviar. În al doilea rând, uh, iată, pasagerii nu pot la ora actuală să cumpere un bilet pentru a traversa Europa online. Ce puteți face în acest sens? Și încă un aspect ce ține de siguranța traficului și de scanerele corporale. Cred că este, ar fi logic să, să avem uh, proceduri unitare astfel încât toate statele membre să uh, aibă aceleași standarde sau vi s-ar părea mai degrabă logic dumneavoastră să avem în unele state membre astfel de scanere și în alt, altele nu? Domnule ministru, ați auzit o serie întreagă de întrebări, de la scanere la scanere și plus o serie întreagă de alte chestiuni, așa încât așteptăm răspunsurile dumneavoastră, parlamentarii vă vor fi recunoscători. Mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Aș dori în primul rând să vă aduc aminte un lucru, și anume, nu vin aici să vă explic obiectivele președinției spaniole, am făcut deja acest lucru așa încât trebuie să înțelegeți că multe întrebări pe care le-ați pus astăzi uh, au mai fost deja puse și nu s-au schimbat lucrurile. Răspunsul este același pe care îl știți deja, iar obiectivul este același. Există diverse teme recurente unii eurodeputați au tot repetat lucruri. Eu aici am uh, vrut să vă prezint starea actuală a activităților desfășurate până la Consiliul Transporturilor, așa cum mi-am luat angajamentul. Iar în iulie voi face o mm, trecere în revista tuturor activităților desfășurate de președinția spaniolă la nivelul Uniunii Europene. În domeniul transporturilor, firește. În primul rând s-a pus de mai multe ori uh, întrebarea referitoare la scanerele corporale. Mă bucură că cele 27 state membre sunt de acord. La La Corunia s-a spus că, că trebuie să întărim siguranța și trebuie să avem o strategie comună desfășurată de Uniunea Europeană o reacție globală la o amenințare globală nu este mai bună decât reacția individuală a fiecărui stat membru și toate statele membre sunt de acord cu acest lucru și sunt de acord și statele care experimental au pus deja scanere corporale în unele aeroporturi. În consecință, ca urmare a acestei dezbateri, Comisia urmează să întocmească o informare care va fi prezentată la Consiliul din iunie, iar la Consiliul acela să putem lua decizii. Deci, Comisia va elabora o informare pe care o va prezenta în aprilie, va analiza aspectele tehnice, aspectele economice și protecția drepturilor utilizatorilor eu știu, intimitate, viață privată, sănătate și așa mai departe. Adică un document care, după ce va fi analizat, va servi ca bază pentru luarea deciziilor în, comune în această chestiune. Înțelegem firește că utilizarea noilor tehnologii este de neevitat Sigur însă, pe baza judecății uh, celor prezenți, dacă nu cumva folosirea acestor noi tehnologii este mai puțin invazivă față de viața privată a individului decât uh, actualele tehnici. Deci trebuie să luăm niște hotărâri coordonate dincolo de dezbaterile care se nasc pe marginea acestei chestiuni. După părerea mea, dezbaterile astea sunt cam exagerate. În ce privește acordul de servicii aeriene cu Statele Unite, a doua etapă, aș dori în primul rând să mulțumesc uh, Comisiei, președintelui Comisiei pentru vizita pe care au făcut-o recent în uh, Statele Unite. Consiliul a luat cunoștință de această rundă de negocieri care au avut loc până în acest moment, una la Washington, cealaltă la Madrid și astăzi am avut posibilitatea să particip la începutul acestei runde de negocieri care se desfășoară la Bruxelles chiar în acest moment. Să nu uităm că piețele noastre și piața europeană și piața nord-americană uh, reprezintă mai mult de 70% din traficul aerian și liberalizarea, deschiderea, coordonarea tehnică și normativă va transmite un semnal clar celorlalte piețe aeriene mondiale. De aceea este foarte important pentru că va reduce costurile. Înseamnă de asemenea pași înainte în lupta împotriva schimbării de climă reducerea timpurilor uh, înseamnă că timpilor înseamnă că și uh, poluarea este mai mică. Deci contribuim clar la mai puține emisii, deci la, contribuim la lupta împotriva schimbărilor de climă. Și sunt foarte multe aspecte importante ale acestui acord în care s-au făcut aspecte în care s-au făcut progrese mai ales uh, aspectele legate de mediu, unde există o poziție comună între Uniunea Europeană și Statele Unite. Și sperăm să facem și alți pași înainte în ceea ce privește posibilitatea de a face investiții reciproce astfel încât să se poate depăși cifra de 25% stabilită în momentul acesta. Considerăm că uh, înțelegem că există disponibilitate din partea Statelor Unite au acceptat să se organizeze încă o rundă de negocieri în perioada președinției spaniole și eu cred, fără prea mult optimism, avem posibilitatea să ajungem la un acord și la o înțelegere. Deci vom face toate eforturile necesare ca peste trei vile să ajungem la un nou acord în această privință. După cum știți, directiva privind siguranța aeroporturilor a început să fie examinată de Consiliu. Acolo există o mare divergență de opinii între statele membre și când există divergență de opinii, nu am reușit să ajungem la o poziție comună. Normativa europeană actuală nu stabilește în ce mod vor fi finanțate măsurile de siguranță aeroportuare. Uh, fiecare stat abordează această chestiune într-o manieră total personală și o face la nivel național. Unii finanțează aceste măsuri printr-o taxă generală, alții consideră că trebuie ca utilizatorii sau pasagerii să plătească pentru aceste măsuri de securitate. De aceea, pentru a ajunge la un acord în această chestiune, Trebuie să nu ne concentrăm în primul rând pe finanțarea acestei taxe, acestui impozit. După părerea mea, obiectivul de bază al acestei propuneri trebuie să fie crearea unui cadru care să garanteze, așa cum spuneau unii dintre deputați, o transparență mai mare și care să evite discriminarea în stabilirea acestui tip de impozit sau acestui tip de taxe în aeroporturile comunitare. Aceasta este orientarea pe care dorește să o abordeze președinția spaniolă. Și apoi uh, s-au vorbit despre neînțelegerile dintre Consiliu și Parlament. Eu uh, înțeleg că discutând oamenii se pot înțelege și discutând se pot înțelege și instituțiile în privința rețelelor uh, transeuropene de transport și dezbaterea privind finanțarea. Obiectivul pe care și l-a stabilit președinția spaniolă, președinția spaniolă este și obiectivul acesta îl are în comun cu Comisia. Dorim ca în această perioadă să definim metodologia de revizuire a rețelelor transeuropene. Încercăm să facem acest lucru intens. Am participat la diverse grupuri de experți pe care le-a constituit Comisia cu scopul de a aborda revizuirea acestor uh, rețele. Nu știu care vor fi încă criteriile de revizuire, deoarece așteptăm o comunicare a Comisiei Europene. Dar important este să stabilim anumite criterii cu ajutorul cărora să pariem pe rețelele transeuropene. Trebuie să fim uh, ambițioși în definiții, trebuie să fim ambițioși în sporirea, amplificarea acestor rețele. Țara mea are propriile ambiții în acest domeniu, uh, ambiții pe care le are în comun cu alte state membre să avem acel așa numit coridor al uh, Mediteranei, ci este un pariu real pentru un sistem de transport competitiv și durabil care, după părerea noastră, nu poate decât să impulsioneze dezvoltarea acestor elemente. Sigur că suntem într-o situație economică grea și nu știm exact care vor fi criteriile investițiilor. Dar în cazul în care zilele rețelelor transeuropene de transport, vom încerca să abordăm aspecte cum ar fi finanțarea și vom discuta și strategia finanțării și de asemenea modul în care au avansat diversele proiecte, ținând cont de dimensiunea exterioară a acestor rețele transeuropene, mai ales în ce privește legăturile cu țările terțe și pentru a îmbunătăți toate serviciile de transport. Doamna deputată Isas Convivo mi-a pus o întrebare, o întrebare care ține mai degrabă de ordinea internă a țării mele și nu de Uniunea Europeană. Este o hotărâre interguvernamentală între două țări ale Uniunii Europene. Apropo de un coridor internațional. Și am să-i spun următoarea. Săptămâna viitoare, în luna aprilie, va avea loc o reuniune cu Franța pentru a ne pune de acord definitiv asupra aspectului internațional al coridorului. Când va avea loc această reuniune și când vom reuși să definim ambele țări, vreau să spun, care este aspectul internațional al coridorului, voi putea să-i răspund, doamnă eurodeputat, la această întrebare nu reușesc. De obicei eu nu pun uh, boi, uh, carul înaintea boilor, așa că trebuie să așteptăm să definim foarte clar aceste aspecte. Mi s-a pus de asemenea o întrebare despre eurovinietă. Am, uh, am mai răspuns la această întrebare, ar trebui să mă refer la răspunsul pe care l-am dat deja Sigur că o să aibă loc o reuniune tehnică în timpul președinției spaniole pe tema aceasta, așa cum uh, am spus în ziua în care am mai fost în Parlament. Cât privește drepturile pasagerilor în autobuz și autocar, concurența modurilor de transport depinde de calitatea serviciilor de transport, iar calitatea serviciilor merge mână-mână cu garantarea drepturilor pasagerilor pentru ei, uh, reglementarea drepturilor pasagerilor care folosesc transportul maritim, ca și a pasagerilor care folosesc autocarul sau autobuzul, este o prioritate a președinției spaniole. După cum am spus, la Consiliul din 11 martie s-a adoptat poziția Consiliului la prima lectură privind uh, asupra acestor două importante propuneri cu scopul de a întări uh, drepturile călătorilor care folosesc autobuzele, autocarul și a celor care folosesc transportul maritim. Președinția spaniolă va începe negocierile cu Parlamentul, așa cum trebuie să facă, în foarte scurt timp, pentru a putea ajunge la aprobarea acestui regulament. Săptămâna era să spun săptămâna viitoare. Da, săptămâna viitoare, așa este. Vom avea o reuniune, o conferință la nivel înalt privind siguranța operațională și sper că prezența delegației spaniole va scoate în relief prioritatea pe care o au aceste teme în Uniunea Europeană. Vom menține un nivel înalt de participare la conferință și uh, președinția spaniolă se va strădui să impulsioneze uh, une, o acțiune mai decisivă pentru a stabili parametrii. Vrem să întărim uh, acțiunile de formare ale piloților, să sporim transparența și auditarea actelor desfășurate de piros. de asemenea Vrem să întărim relațiile dintre companii și să punem la dispoziția opiniei publice uh, informațiile privind siguranța acestor zboruri și să dezvoltăm noi tehnologii, cum ar fi urmărirea prin satelit a aeronavelor pe, uh, deasupra Atlanticului. Uh, nu mă voi opri la tema cerului unic. În orice caz, la reuniunea de la Madrid s-a făcut o declarație importantă are multe recomandări care sunt firește la dispoziția domniilor voastre, iar în perioada aceasta de punere în aplicare a cerului unic, obiectivul principal este cuprins în această declarație. Sunt sigur că în momentul în care acest al doilea pachet legislativ va fi fost pus în aplicare în Europa, care are o piață și o monedă unică, atunci o să avem și un spațiu aerian unificat care va aduce mai multă capacitate companiilor noastre, care uh, va eficientiza transportul european, vor fi mai puțin întârzieri pentru pasageri, se, va reduce, se vor reduce semnificativ emisiile de CO2 și va spori foarte clar siguranța. Președinția studiază posibilitatea spunea doamna Ayala, îi spun doamnei Ayala aici, de a introduce pe ordinea de zi a Consiliului din iunie o dezbatere privind strategia 2020 din perspectiva transporturilor și a repercursiunilor asupra inovării, a ocupării forței de muncă și a relansării economice. Doamnelor și domnilor, probabil că unele din întrebări au rămas fără răspuns. Sunt suntem la limită cu timpul. Trebuia să fi terminat de acum 10 minute. Vă mulțumesc foarte mult pentru cele spuse de dumneavoastră. Am luat, voi lua notă de întrebările care au fost prezentate și la care n-am putut să răspund și vă voi transmite un răspuns acelor eurodeputați cărora nu le-am putut răspunde în acest timp foarte scurt. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte as you promised to do halfway through your presidency and also... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru cooperarea pe care, de care ați dat dovadă cu noi cei din Parlament. Am făcut progrese pe sistemul de comercializare a uh, emisiilor de dioxid de carbon și, de alte, și pe alte dosare și suntem nerăbdători să continuăm și în a doua jumătate a președinției noastre dialogul pe toate dosarele de la transportul feroviar la securitatea aeriană, drepturile pasagerilor și așa mai departe. Și uh, contribuția noastră uh, care a făcut ca care ar face Comisia să recunoască în strategia 2020 rolul transportului ar fi extraordinar, pentru că se pare că undeva Comisia a uitat de, de acest domeniu, deci poate că ajutorul nostru ar fi foarte important și, în fine, sunt nerăbdător să particip și eu la conferința de la Zaragoza. Voi fi acolo, dar acum vă mulțumesc pentru că ați venit uh, în fața comisiei astăzi. Vă mulțumesc. Uh, We just have five minutes to... Președintele, uh, mai avem nevoie de 5 minute ca să instalăm câteva echipamente de prezentare și să schimbăm uh, plăcuțele cu numele invitaților, deci în câteva minute vom relua. Mulțumesc! Okay, colleagues. Dragi colegi. Next item on the agenda is the Următorul punct pe ordinea de zi este schimb de opinii cu Banca Europeană de Investiții privind finanțarea proiectului TEN-T, rețeaua transeuropeană de transport și alături de noi se află domnul Iuka Hukanen din Finlanda, care este șeful diviziei de finanțări structurate pentru TNT. Sper că am, uh, sper că am pronunțat corect. Singurul uh, nume finlandez pe care am știut vreodată să-l pronunț a fost a portarului Finlandei. Așadar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte, stimați membri ai Comisiei, doamnelor și domnilor, mai întâi uh, este o plăcere să mă aflu în fața noastră pentru a vă prezenta activitățile noastre de finanțare a TENT. Dați-mi voie să, vă, să încep prin a vă reaminti uh, ce este Banca Europeană de Investiții. Uh, BEI este Banca Uniunii Europene. Noi finanțăm proiecte care promovează obiectivele de politică a Uniunii Europene. Banca este proprietatea statelor membre ale Uniunii și, de asemenea, statele membre sunt reprezentate în instituțiile de conducere ale băncii. Ministrii de finanțe sunt membri în bordul uh, băncii și, de asemenea, în uh, această uh, organizație mai sunt reprezentanți de la Comisie și de la, de la statele membre. Obiectivele noastre sunt unele prioritare pentru Uniunea Europeană și Printre obiectivele Uniunii Europene, printre cele șase obiective cheie, un, uh, se află și uh, rețelele uh, transeuropene. Acesta e subiectul nostru de astăzi. Așadar, în ce stadiu suntem cu implementarea? Există destule semne bune, dar și unele întârzieri. Cu alte cuvinte, s-a făcut deja foarte mult, însă mai rămâne să se efectueze investiții semnificative. Nevoile de investiție sunt masive. Chiar și în perioada 2007-2013, aproximativ 400 de miliarde de euro. Evident că un asemenea nivel de investiții uh, are nevoie de o finanțare solidă. De fapt, e nevoie de surse multiple de finanțare, pentru că vorbim de sume foarte mari. Așadar, chiar dacă resursele comunității europene, fondurile Comisiei și împrumuturile BEI deja oferă aproximativ 30% din fondurile necesare. Uh, sectorul uh, public și privat, autoritățile naționale încă au o sumă foarte mare pe care trebuie să o completeze. Cum spuneam, sumele sunt foarte mari și cam 15-20% din fondurile BEI sunt dedicate uh, TENT. Asta înseamnă cam 50 de miliarde în perioada 2005-2009. Deci vorbim de sume foarte, foarte semnificative. Mai detaliat, dacă ne uităm la tendință, uh, tendința de consum a fondurilor a crescut. Deci, practic, uh, de la începutul crizei, s-a manifestat o creștere uh, vizibilă a împrumutării în sector, mai ales în sectorul feroviar și, de asemenea, în uh, proiecte uh, de parteneriat public-privat. După cum vedeți, crește și ponderea, procentajul contribuției noastre. Dar noi nu oferim doar finanțări, și ne luăm riscuri directe de proiect prin finanțarea de, prin facilitatea de finanțare a structurilor. Și am uh, implementat uh, instrumentul de garantare a împrumuturilor pentru proiecte de transport în cadrul TENT. Este un instrument care să reducă riscul în cadrul unor astfel de proiecte. De asemenea, investim în uh, fonduri de investiții și împreună cu alți sponsori am creat așa numitul uh, marketed fund, dar voi da mai multe detalii mai uh, târziu. Oferim uh, expertiză prin centrul nostru EPEC și Jaspers, de asemenea și pentru facilitatea de transport european curat. În ultimii ani am înțeles importanța susținerii parteneriatelor public-privat și se vede acest lucru din creșterea finanțării, din grafic. Acum avem un portofoliu de aproximativ 120 de proiecte și uh, e vorba de numai în 2009 de proiecte în valoare de 2 miliarde de euro. Și vedeți aici o listă a proiectelor majore pe care le finanțăm. E o listă de proiecte de transport pentru 2008 și pentru 2009 și sunt sigur că puteți vedea niște nume familiare pe listă. Sumele sunt cele pe care le-a dat Banca Europeană pentru investiții programelor în chestiune. Apoi, iată mai multe detalii în legătură cu instrumentele și inițiativele pe care le-am menționat mai devreme și dați-mi voie să mă refer foarte pe scurt la fiecare cum uh, spuneam, uh, scopul uh, facilității de finanțare structurată este să ne permită să finanțăm și niște părți mai riscante ale tranzacțiilor, chiar și dacă sunt sub nivelul investment grade, sub ratingul investment grade. În 2008, astfel de finanțare a ajuns la 2,8 miliarde de euro și în 2009 la aproape 6 miliarde. De asemenea, am dezvoltat uh, instrumente mai sofisticate de plată pentru proiecte TENT în domeniul transportului. LGTT este un instrument cu uh, subordonat uh, și oferă o reducere suplimentară a riscului. A fost un instrument extrem de important în circunstanțele actuale. Dar dacă nu există tranzacții, atunci evident că n-ai ce să finanțezi. De aceea este important să ajutăm sectorul public să se implice în asemenea uh, proiecte și de aceea Centrul European de Expertiză în domeniul parteneriatelor public-private oferă cele mai bune practici în domeniu membrilor săi. Un alt serviciu de consiliere este uh, JASPERS, uh, Joint Assistance, asistență comună pentru a susține proiectele în regiunile europene. Rolul JASPERS este să uh, asiste în prezentarea proiectelor, faci, să faciliteze absorpția fondurilor structurale și de coeziune. Facilitatea europeană pentru susținerea transportului curat, pentru cercetare și dezvoltare, și investiții în uh, reducerea emisiilor și eficiență energetică în industria europeană de transport. Această facilitate este țintită în special pe transportul mai curat. BEI nu doar împrumută bani, nu dă bani cu împrumut, oferă și investiții, face investiții prin fonduri de investiții. După cum vedeți aici, am investit deja în 16 fonduri care au o răspândire geografică și sectorială foarte largă. Angajamentul BEI în aceste fonduri este undeva un pic peste jumătate de miliard, ceea ce, sigur, comparativ cu volumul de împrumuturi, e relativ puțin. Totuși, efectul de uh, garantare, de contrabalansare a acestor investiții este foarte mare. Merită uh, să menționăm Fondul European pentru Energie, Schimbări Climatice și Infrastructură 2020, așa numitul fond uh, Margherit, fond care a fost creat împreună cu alți co-sponsori majori. E un model pentru viitor, un fond care operează pe principiile sectorului privat cu obiective de politici publice. În alte cuvinte, în acest caz, TNT Uh, și schimb energia și schimbările climatice și uh, de asemenea și Comisia Europeană este implicată în acest lucru. Dar apoi, evident, există provocări semnificative în fața noastră. În ciuda eforturilor deosebite și succeselor uh, înregistrate, nu putem să rămânem pe loc, trebuie să gândim mai departe. Și o problemă este că programul TNT este atât de mare încât participarea sectorului privat în continuare pare să fie inevitabilă, mai ales acum când multe țări au bugete naționale uh, sub presiune, finanțarea este necesară, trebuie să vină din altă parte. Apoi, uitându-ne la strategia uh, UE 2020, uh, clar, transportul se așteaptă să fie modernizat și decarbonizat. Da, asta înseamnă că avem nevoie de uh, garanții suplimentare și de instrumente care să garanteze finanțarea din sectorul privat a TNT și, de asemenea, un transport mai curat. Prin urmare, suntem în, pe cale de a ne gândi la instrumente suplimentare care să faciliteze, în primul rând, finanțarea de pe piața de capital a infrastructurii. Continuăm uh, să investim, să creăm uh, fonduri de investiții și mă gândesc la facilități. Și asta arată de ce facilități, cum ar fi ECTF, este important. De asemenea, uh, creșterea arei de aplicare a LGTT va răspunde la nevoia unui transport, de a avea un transport mai curat. Haideți, în primul rând, să ne gândim la finanțarea de pe piața de capital a infrastructurii. În uh, ultima vreme, practic, nu s-au emis bonduri uh, legate de proiecte PPP parteneriat public-privat. Din multe motive. Unul dintre acestea este nevoia de creșterea uh, creditului. Uh, pare să existe mult mai potențial la un rating mai înalt. Cu alte cuvinte, uh, ratingul acestor bonduri trebuie să ajungă până la nivelul A. Și o modalitate de a face acest lucru ar fi de a introduce instrumente de garantare cu sume relativ mici uh, care ar permite piețelor de capital să ofere cea mai mare parte a finanțării. Aceste instrumente ar fi utile și pentru împărtășirea riscului între instituțiile publice și private. De exemplu, bugetul TENT ar putea contribui la un astfel de instrument prin împărtășirea, împărțirea riscului. O altă cale de a îmbunătăți uh, sursele de credit ar fi garantarea bondurilor uh, proiectelor. În loc de împrumuturi, BEI poate oferi garanții, deși oferirea de garanții practic uh, presupune aproximativ aceleași cerințe uh, ca și împrumuturile. Acest tip de garanții ar fi folosite de asemenea folosind fonduri comunitare, fonduri bugetare comunitare pe baza împărțirii riscului. Apoi, în ce privește o posibilă uh, lărgire a ariei de aplicare a LGTT, deja acest instrument uh, este menit să crească uh, creditul, însă în spiritul susținerii unui transport mai curat, BEI și Comisia Europeană consideră că extinderea ariei de aplicare a acestui instrument merită examinată. E un lucru care în acest moment este testat, nu s-a decis încă nimic. Totuși, asta ar permite țintirea unor investiții semnificative în ce privește uh, transportul uh, feroviar și uh, maritim intern, Și, uh, nu în cele din urmă, merită să menționăm că ar fi de dorită o îmbunătățire a coordonării fondurilor Uniunii Europene, bugetul TEN și fondurile de coeziune sunt printre cele mai importante surse de susținere comunitară pentru implementarea proiectelor TEN. Rolurile lor, disponibilitatea lor, precum și modul în care sunt uh, administrate, variază substanțial, așadar este nevoie de mai multă coordonare în această direcție lucru pe care Comisia deja îl ia în considerare. Uh, aici se încheie prezentarea mea și pe acest uh, diapozitiv aveți informațiile de contact. În caz că aveți întrebări, există diversi uh, colegi care vă pot sta la dispoziție. Admitere, acum eu sunt la dispoziția noastră pentru orice întrebare ați putea avea. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Mulțumesc, domnule Lucanan. Domnul Groș. Ia, Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vă spun sincer că a fost o prezentare foarte interesantă, însă dacă nu, te de, nu cunoști foarte bine acest domeniu, a fost o prezentare relativ complicată. Eu am reținut următorul lucru. Ce e cu verde e bine, ce e cu roșu nu e bine în ceea ce privește TNT. Ce ne interesează pe noi la Parlament, în mod deosebit și pe mine personal, este să știu cum putem să creăm instrumente financiare pentru mâine care să permită statelor membre, respectiv care să creeze stimulente mai puternice pentru aceste rețele transeuropene. și, de asemenea, cum putem ajuta statele membre să, sta, um, să stabilească priorități pentru ca dumneavoastră să puteți să acordați finan, finanțarea. După părerea mea, rămâne deschisă însă întrebarea cu privire la intervenție, pentru că la un raport de 390 la 270, iată, e dificil, dificilă finanțarea, am putea avea aici oare speranța ca aceste proiecte să se poată dezvolta mai bine și mai rapid sau va trebui să avem alte uh, instrumente? Cred că va trebui să consolidăm garanțiile pentru că trebuie să scadă riscul uh, pentru partenerii privați, mai ales în primele etape ale proiectelor. De aceea M-ar interesa să aflu cum vedeți dumneavoastră această posibilitate de intervenție consolidată și, bineînțeles, asta cu utilizarea uh, altor fonduri, cum ar fi fondurile structurale. Iar apoi o întrebare generală în mod întâmplător este pe această listă un proiect din Belgia. Efrabei, uh, tune, tunelul Efrabei din Belgia uh, pe lista dumneavoastră pentru anul 2008. Puteți să ne explicați în mod concret cum a funcționat și cum a fost uh, asigurată partea privată în acest, în acest proiect? Un parteneriat public-privat trebuie să aibă și un partener privat, din câte știu eu. M-ar fi interesat dacă uh, partenerul privat nu a, a furnizat finanțarea și uh, statul a făcut uh, partea de implementare. Apoi, ultima întrebare cu privire la proiectele dumneavoastră este o întrebare al cărui, a cărui răspunsul cunoaștem în mod parțial, dar vă voi adresa oricum s-au pierdut foarte multe capacități cu criza economică. Se pare că Banca Europeană de Investiții nu și-a pierdut din capacități, ci din potrivă pare să aibă o poziție mai puternică pe piață. Ce motive sunt pentru asta? Nu puteți eventual să dați uh, niște indicații altor bănci pentru a avea o politică de finanțare mai eficientă și mai stabilă decât cea pe care am cunoscut-o până acum în Statele Unite și în Europa. Vă mulțumesc, domnule Groș. După cum uh, știți, Belgia este foarte bine reprezentată în această comisie. Deci, uh, domnul Alcadrau are acum cuvântul și după aceea alți reprezentanți ai Belgiei. De Europese Investeringsbank, danke voor uw aanwezigheid en voor uw toelichting. Ik moet ook toegeven dat ik... Eh, vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și reprezentantului eh, Băncii Europene pentru Investiții. Pot, trebuie să vă mărturisesc că nu am înțeles eh, toată prezentarea, mai am nevoie de puțin timp pentru a înțelege detaliile, dar câteva întrebări. În primul rând, suntem în fața unei uh, provocări foarte mari în această comisie și în sectorul transportului în general, pentru că este un, uh, o parte a bugetului care este de fiecare dată foarte dificilă. Deci, va fi dificil să ducem la bun sfârșit proiecte de infrastructură importantă în această situație. Avem nevoie de proiecte importante pentru a uh, stimula economia, Așadar, vom uh, începe în curând o dezbatere foarte importantă cu privire la viitorul TNT. Întrebarea mea ar fi care sunt recomandările dumneavoastră sau care ar fi sugestiile dumneavoastră pentru a face față acestor provocări? Cum putem să generăm mai multe resurse decât avem la dispoziție la ora actuală pe lângă bugetul de care dispunem. Ați menționat o serie de mecanisme în prezentarea dumneavoastră. Cum putem să ne mărim bugetul, să spunem așa, prin aceste instrumente? A doua întrebare. se referă la proiectul belgian Diabolo. Cred că este vorba de proiectul între, cu privire la aeroportul Zaventem. Um, cred că există un partener privat aici. În ceea ce privește pasagerii care vor utiliza acest uh, tunel între Liege și Louvain, cred că ei vor trebui să uh, plătească o taxă pentru asta. Va fi nevoie de asta pentru ca proiectul să fie viabil. Dar am o întrebare și cu privire la fondul Margherit. Mă interesează procedura pentru a obține autorizare pentru proiectele pentru proiecte în anii următori. Cum funcționează, care sunt termenele pentru uh, solicitări în următorii ani. Doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur să uh, aflu că nici colegii care sunt de mai mult timp în această comisie nu au înțeles întreaga prezentare. Cred că voi avea nevoie și eu de puțin timp pentru a înțelege tot. Dar am câteva întrebări foarte concrete. Ați prezentat uh, proiectele pe care le-ați sprijinit, uh, parteneriatele public-private pe 2008-2009. Sunt încheiate toate acestea sau unele dintre ele mai sunt un lucru? Prima întrebare și a doua întrebare. Uh, Comisarul Calas la audiere și de fiecare dată când a fost uh, aici, la noi, a spus că, în mod evident, transportul este foarte important pentru viitor. Știm că fără transport um, piața internă nu poate să funcționeze, dar acest lucru este valabil uh, nu numai în Uniunea Europeană, ci și în statele membre. Dar știm că um, Până acum, uh, bugetele statelor membre au fost uh, atât de sărace încât uh, uneori era dificil să, mențină, să se mențină calitatea infrastructurii, nu numai să se construiască infrastructură nouă. Credeți că se poate face ceva aici cu parteneriate public-private? Aveți uh, niște sfaturi cu privire la modul în care putem să generăm mai mulți bani uh, care este situația? Ce uh, mijloace financiare ne pot sta la dispoziție aici? Doamna Lichtenberger, vă rog. Mulțumesc. Și eu am avut aceeași experiență, însă, din fericire, anul trecut uh, am uh, avut ocazia Uh, de a participa la întâlniri cu 3-4 bănci și mi s a explicat toate lucrurile. Pot spune numai că încrederea mea nu a crescut în urma acestei uh, prezentări. Întotdeauna datoriile se amână pentru viitor până când ajung să fie atât de mari încât nu mai pot fi uh, recuperate și plătite nici măcar de către bugetul de stat. Și avem astfel de situații acum. În al doilea rând, din pe baza structurii acestor uh, mecanisme finanți- financiare, există situația în care proiectele pe termen scurt sunt avantajate. Procentajul pentru transport maritim, uh, naval, feroviar, rutier, iată, asta mi se pare problema principală. Finan finanțările uh, BEI um, bineînțeles, uh, doresc și um, o, mai, um, o ecologizare a transportului, deci se stimulează mai mult transportul feroviar. Însă, cofinanțările din partea bei merg întotdeauna în favoarea transportului uh, rutier. Așadar, acest dezechilibru uh, s-a chiar înrăutățit în ultimii ani în favoarea uh, transportului rutier. Deci, iată, tocmai aceste instrumente financiare protejează uh, investitorul privat de pierderi, dar nu uh, și pe investitorul de stat. Și am o problemă cu asta, pentru că pentru viitor structura transportului este uh, destructivă. Dacă sprijinim doar o anumită, un anumit sector al transportului. Iar acum că um, bugetele sunt restrânse, bugetele statelor, situația se va înrăutăți. Aș dori să știu poziția dumneavoastră în acest sens. Există la dumneavoastră strategii pe care dumneavoastră le stabiliți pentru a elimina acest uh, dezechilibru? Mrs. Jensen. Janssen. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim și vorbitorului. Întrebarea mea este destul de simplă. Ați menționat că avem nevoie de capital privat uh, mai mult și sunt de acord cu dumneavoastră că se va întâmpla așa. Aș dori însă să știu ce obstacole vedeți în calea parteneriatelor public-privat, mai ales în domeniul infrastructurii. Cred că este absolut fantastic să vedem cât de multe instrumente are la dispoziție Banca Europeană de Investiții, mai ales când vedem și realizările băncii. Înseamnă că afacerea este foarte bună Întrebarea însă este următoarea. Ce se poate face pentru a facilita, pentru a folosi cu ușurință potențialul parteneriatelor public-privat? După părerea mea, s-ar putea să existe și probleme de natură juridică în anumite țări. În țara mea, în Danemarca, ne-am dat seama de acest lucru când uh, s-au făcut negocieri pentru podul Freeman Belt. Pe de-o parte, s-ar putea să fie motive pentru care Germania a dori să participe, dar pentru ei era foarte greu să accepte modelul acesta în care o firmă de stat face niște împrumuturi pentru a împrumuta podul și apoi îl plătesc utilizatorii podului, adică persoanele din Suedia și alții. Așa cum spunea prietenul nostru de la Verzi, am reușit să facem acest lucru cu o legătură cu Suedia și legătura cu Suedia a început foarte greu, dar acum este plătită și a fost plătită înainte de momentul final. Deci unele din noile instrumente dezvoltate de băncile de, de banca de investiții pentru această legătură din, dintre Scandinavia și Germania este văzută ca o legătură feroviară dar uh, plata va veni mai departe din partea rutieră. Deci întrebarea mea e de natură mai generală. Care sunt obstacolele în calea parteneriatului public-privat? Mulțumesc, domnul Kramer. Iată, se potrivesc uh, aceste întrebări pentru că pot să vă povestesc din experiența mea în ceea ce privește podul pe care l-ați menționat. Era vorba de un pod între Copenhaga și Malmö și pe de o parte și pe de altă parte era vorba de un pod care nu ar fi avut atât trafic și deci nu putea fi finanțat de către utilizatori. În Germania, când a căzut zidul Berlinului, s-a pus problema cum se poate uh, îmbunătăți infrastructura între Germania de Est și Germania de Vest. Bineînțeles că era mult de lucru și, bineînțeles, s-a ajuns la concluzia că este nevoie de parteneriate public-private pentru că statul nu ar fi putut finanța tot. Bineînțeles, era o situație deosebită care apare odată la un secol, iată, o situație care, în care în următorii cinci ani era nevoie de investiții extraordinare pentru a pune din nou în legătură cele două părți ale uh, țării s-a început și s-a dus la capăt un singur proiect. De ce? Pentru că astăzi primesc banii pe care îi plătesc mâine, dar dacă fac asta, în 10 ani am un boom extraordinar în construcții și în următorii 20 de ani după acei 10 ani trebuie să plătesc tot, dar nu mai primesc niciun fel de alt proiect. Și am o situație în care am șomaj uh, foarte mare și nu am alte proiecte. Deci, practic, noi trebuie să lucrăm pe termen lung, nu să asigurăm un boom enorm și apoi să uh, avem de-a face cu o recesiune. Apoi, cred că avem nevoie de un, o schimbare de mentalitate. Trebuie să ne îndepărtăm de marile proiecte care durează 30 de ani și înghit 80% din fonduri. Dacă dorim să uh, trecem pe o structură de trafic durabilă în Europa, respectiv când am făcut asta, vom putea trece și la mari proiecte. Cred că uh, între proiectele pe care le-ați numit, mi s-a părut, așa cum am văzut eu, stând 90% autostrăzi. Puteți să ne spuneți cât a fost uh, finanțat uh, pentru uh, trafic feroviar, trafic maritim și care a fost procentajul pentru trafic rutier, noi am hotărât la nivel european că 40% trebuie să meargă pentru infrastructură feroviară. Nu are niciun sens să formulăm obiective ecologice, iar apoi să finanțăm direcția opusă. Aș dori să știu care este așadar proporția aici și cum abordați uh, dumneavoastră acest tip de um, proiect, ci situația pe care v-am descris-o în Germania. Mr. Balsaitis. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų. Galima daryti tam tikras išvadas. Domnul Balsaitis. Într-adevăr, există foarte multe cifre pe care le-ați numit și putem trage următoarea concluzie. Angajamentele fondurilor de investiții sunt 5 miliarde și cele ale băncilor 500 de milioane de euro. Cred că asta are de-a face și cu viitorul politicii bancare. Întrebarea mea este următoarea. Când este vorba de perspectivele pentru finanțarea proiectelor de infrastructură, atunci uh, accentul ar trebui să fie pus pe finanțarea uh, proiectelor de transport. Dumneavoastră, în tabel, ați menționat foarte multe proiecte ce țin de energie, dar când discutăm despre proiecte orientate înspre viitor, uh, transportul de marfă, transportul de pasageri, cred că trebuie să sprijinim, trebuie să regândim uh, politica de uh, finanțare și politica de transport și să uh, sprijinim foarte multe proiecte mari pentru transport. Vă mulțumesc, domnule Balsaitis. Aș dori să spun și eu câte ceva în ceea ce privește parteneriatele public-private. În țara mea am avut astfel de parteneriate și au fost de succes, au fost chiar cele mai de succes uh, proiecte din toate timpurile. Pare să fie ceva uh, periculos, dar din experiența mea uh, funcționează foarte bine. Am așadar o serie de îngrijorări cu privire la asta. Cineva a pus o întrebare foarte simplă, cred că doamna Meissner sau doamna Jensen. Am și eu o întrebare simplă. Este foarte interesant să citim această prezentare. Dar întrebarea mea este dacă vreau ca BEI să financeze uh, un nod important feroviar, cum obțin uh, acești bani? Mie nu mi-este foarte clar cum ajunge BEI să financeze o serie de proiecte individuale sau cum pot să uh, solicite o serie de proiecte finanțare de la BEI. Bănuiesc că trebuie să apeleze la guvernele naționale și asta poate să fie uh, dificil. În ultimul rând, pentru a relua ceea ce a spus uh, Michael, uh, am fost și eu surprins să văd număr, numărul de autostrăzi din lista dumneavoastră de proiecte finanțate pentru 2008 și 2009. Apreciez faptul că este uh, tramvaiul din Rems și un proiect de metrou, dar în rest văd foarte multe autostrăzi lucru care contrazice poziția acestui Parlament în ceea ce privește finanțarea TEN. Dacă spunem că trebuie să, inve să investim toate resursele noastre în finanțarea TEN, bun, susțin asta, dar cu condiția ca această finanțare să meargă acolo unde dorim noi. Dau cuvântul comisiei acum și după aceea vă voi da ocazia să răspundeți la toate întrebările. Domnule Pache. Thank you. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult mulțumesc, mi da cuvântul. Am două, trei comentarii. În primul rând vreau să spun că Banca Europeană de Investiții și Comisia colaborează strâns și că majoritatea instrumentelor, dacă nu toate, pe care le-au prezentat în această după-amiază au fost create împreună de Banca Europeană de Investiții și de Comisie, așa că ne asumăm am ambele instituții responsabilitatea pentru aceste instrumente și cu siguranță multe dintre ele pot și vor fi Uh, revizuite și dezvoltate, schimbate, îmbunătățite în contextul uh, discuției actuale uh, privind revizuirea politicii TENT. Și Comisia a spus la audiere și de asemenea și domnul Rute a repetat acest lucru de multe ocazii, cu multe ocazii, e nevoie să se construiască o strategie mai largă de finanțare pentru a implementa rețeaua TENTI ca să avem o, un cadru de planificare mai concentrat și un mecanism mai bun de planificare pentru a selecționa proiectele cheie și sigur să examinăm diversele surse de finanțare disponibile pentru implementarea acestor proiecte. Aici ar trebui să distingem între uh, fonduri și finanțare pe de o parte și contribuabil și utilizator pe de alta. Acestea sunt elementele ecuației, dacă vreți, atunci când uh, gândim o strategie de finanțare. Uh, fondurile vor veni din partea statelor membre și uh, BEI și mm, grosul fondurilor vine din partea statelor membre, iar strategia trebuie să ia în considerare și acest lucru și să ne asigurăm că avem uh, o coordonare mai robustă și mai transparentă între investițiile făcute la nivel național și cele la nivel european. Și Fondul European de Transport ar putea să servească și la acest scop. Dincolo de fondurile naționale, evident, fondurile europene vor fi o problemă cheie în următoarele luni. Nu vă pot spune prea multe despre asta, evident, dar vom încerca să eficientizăm instrumentele noastre și dincolo de fonduri vine și problema finanțării întrebările puse de membri uh, se referau la modul în care finanțarea proiectelor TNT să fie mai eficientă și deja ați făcut câteva sugestii și noi uh, în revizuirea, în cadrul revizuirii politicii TNT ne vom uita la toate aceste instrumente și vom încerca să vedem cum într-adevăr ar putea fi finanțat uh, nodul de la Manchester pentru că există niște mecanisme specifice prin care se dau banii și dacă ai un proiect bun în uh, cadrul TNT care nu poate împrumuta bani direct de la bancă sau nu poate emite bonduri, atunci are nevoie de niște mecanisme instituționale și e cu siguranță o idee să uh, încercăm să facem rost de finanțare prin intermediul BI. Sigur, parteneriatele publice private nu sunt uh, soluția minune pentru toate problemele, trebuie să înțelegem asta, ele sunt eficiente în multe cazuri parteneriatele public-private generează un, eficient, un management mai eficient, dar pot uh, genera și venituri suplimentare, finanțare suplimentare. însă până la urmă parteneriatele public-private uh, sunt complexe, legate foarte mult de capacitatea instituțională a statelor membre și a autorităților locale și mare parte din uh, munca invizibilă uh, în comisie și în BEI începește centrul de expertiză PPP. Uh, Așadar, o mare parte a activității este menită să asigure dezvoltarea instituțională și mai multă capacitate instituțională, pentru că aceste proiecte sunt complexe și, până la urmă, întrebarea care se pune este cine își asumă riscul și asta este o problemă foarte dificilă și foarte politică. Deci toate parteneriatele public-private sunt uh, dificile și de aceea nu avem atât de multe eh, pe cât am dorit uneori. Vă mulțumesc, domnule președinte. Thank you, Mr. Pache. There lies the crux. Mulțumesc foarte mult. Aceasta este ideea pe care am tot spus noi foarte mult aici, apropo de parteneriatele public-privat că, de fapt, sectorul privat nu dorește să-și asume riscurile. Domnule Lucanen, doriți să răspundeți la unul sau una sau două dintre... Da, dacă dumneavoastră vreți neapărat să ne spuneți cum să obținem bani pentru nodul feroviar de la Manchester, o să vă duc acolo. Sigur că cu mare bucurie aș putea să fac acest lucru. Ar putea fi ceva finanțat de banca noastră. O serie întreagă de chestiuni au fost aduse aici în discuție sunt chestiuni complicate și nu știu dacă voi putea răspunde la toate dintre ele. Mă voi referi la anumite lucruri pe care le-am reținut. O temă care apare recurent în multe întrebări se refera la faptul că avem fonduri puține. Cu alte cuvinte, cum putem să le folosim mai cu inteligență și să punem în practică investițiile. Cred că trebuie să găsim uh, pârghia de a folosi fondurile publice. Mai ales spre sfârșitul prezentării am avut niște diapozitive care se referau la această temă, adică ideea, încercarea de a găsi structuri care să faciliteze atragerea altor fonduri și uh, spre finanțarea acestor investiții, astfel încât să se facă cât mai mult cu fiecare euro investit în aceste proiecte. Și încă o întrebare. Cum să, să se obțină fonduri de la Banca Europeană de Investiții? Orice creditor poate să adreseze o cerere de finanțare băncii. În primul rând, banca face o verificare a eligibilității, să vadă dacă este una dintre cele șase priorități ale Uniunii. Dacă e vorba de o rețea europeană de transport, atunci este ok. Apoi verificăm aspectele tehnice, economice și cele de mediu. Verificăm viabilitatea proiectului. Nu se finanțează proiecte care nu text, trec textul de viabilitate. Dar bineînțeles, până la urmă, suntem o bancă, suntem bancă, deci trebuie să fim siguri că uh, ne uh, obținem banii înapoi. Sunt împrumuturi, nu sunt granturi. Încă o chestiune care a apărut în mai multe întrebări. Lista din 2008 și din 2009, proiectele din acești ani. Au fost proiecte de parteneriat public-privat, proiecte de transport bazate pe parteneriatul public-privat nu este o listă exhaustivă de proiecte pe care le-am finanțat în sectorul transporturilor, dar au fost acestea bazate pe parteneriatul public-privat. A mai fost un diapozitiv uh, referitor la um, această împărțire sectorială. Cred că pot să vă mai arăt încă o dată acest diapozitiv. Pe ultimul rând, pe diapozitivul numărul 7, avem uh, suma totală și fluctuațiile. Da, e vorba de cam 40% în medie pe toată durata acestor ani. În momentul în care se finanțează rețelele transeuropene, fluctuația anuală depinde de tranzacțiile care se fac în fiecare din uh, acești ani și care pot fi finanțate susținem toate modurile de transport, dar acordăm prioritate proiectelor uh, prietenoase cu mediul. Deci este foarte clar că acest lucru face parte din politica noastră de transport. Și ați mai pus o întrebare și anume dacă ținem cont de acest lucru în momentul în care facem planuri de viitor. Către sfârșitul prezentării, dacă vă uitați la niște diapozitive, Vorbitorul și-a pierdut microfonul. Vorbitorul și-a pierdut microfonul, nu are microfon. Aveți niște procentaje privind uh, modurile de transport prietenoase cu mediul și cele care nu sunt uh, prietenoase cu mediul? Procentajul din acel diapozitiv uh, se referă la căile ferate. Nu ne spune cât anume se referă la celelalte moduri de transport dacă e vorba de căi navigabile, dacă e vorba de transport maritim sau uh, altele. Așa cum spuneam uh, înainte, fiecare proiect uh, finanțat de BEI trebuie să fie viabil și din punct de vedere al mediului. Este un text de viabilitate pe care îl facem ca parte a verificării eligibilității proiectului. Cât privește viitorul, o chestiune pe care am menționat-o se referă la lărgirea domeniului de aplicare al uh, acestor proiecte. Aici vorbim în primul și în primul rând de transportul mai ecologic. Nu multe proiecte feroviare se bazează pe riscul de trafic nu foarte multe asemenea parteneriate public-privat din domeniul feroviar se bazează pe riscul de transport, dar nu la fel de multe uh, ca în privința transportului rutier. Așa încât ne gândim ca împreună cu Comisia Europeană să găsim mijloace de a reacționa și de a dezvolta instrumente adres, care să se adreseze domeniului feroviar Cineva a întrebat despre fondul Margarita, procedura de a obține finanțare din fondul Margarita. Fondul acesta este un fond independent. Este o investiție independentă, o echipă de consiliere care propune investiții unui comitet independent de investiții. Deci oricine este interesat de finanțare în aceste sectoare cheie, poate lua legătura cu echipa de consiliere și să vadă dacă propunerea pe care o face îndeplinește criteriile stabilite. A mai fost o întrebare referitoare la parteneriatele public-privat listate aici, dacă au fost uh, terminate sau nu. Încheierea financiară s-a terminat în 2008 sau 2009 Uh, abia a început construcția, deci mai durează câțiva ani până în momentul în care vor fi terminate construcțiile respective. Reprezentanta din Danemarca a mai pus o întrebare referitoare la parteneriatele public-privat și la obstacolele în calea acestor parteneriate. Hai să menționez doar câteva dintre ele. Uh, împărtășirea realistă a riscului este un element foarte important și e ca un clișeu și anume ideea că părțile trebuie să-și asume riscurile pe care le pot cel mai bine gestiona. De multe ori există așteptări nerealiste de ambele părți apropo de ceea ce înseamnă o structurare a riscului în așa fel încât să fie acceptabil nu trebuie preluate riscuri um, care nu, sunt, uh, nu pot fi gestionate pentru că altfel s-ar uh, stabili niște taxe foarte mari, deci nu merită să forțăm sectorul privat să-și asume niște riscuri pe care nu le poate gestiona. Apoi uh, poate să fie sectorul public, pot să fie consilieri în anumite jurisdicții. Trebuie um, ca în viitor să se reducă și costul tranzacțiilor de acest fel. Toate lucrurile acestea, nu de aceea există EPEC. Pentru a furniza autorităților uh, publice ghidul celor mai bune practici. Mult prea adesea țările au proiecte unice fac un singur proiect de parteneriat public-privat și după aia nu mai fac altele. Este important să existe continuitate, să existe un program. Primele proiecte pilot sunt cele mai grele de obicei și de obicei sunt cele mai costisitoare din punct de vedere al costurilor tranzacțiilor, dar în momentul în care există practică, se dezvoltă cunoștințele necesare pe piața locală, atât la nivel public cât la nivel privat și devin interesați și participanții internaționali, mai ales în momentul în care au posibilitatea de a se implica într-un asemenea proiect, pentru că pot folosi costurile respective în proiectele viitoare. Cineva spunea că fondurile pentru infrastructură ar trebui să se refere și la energie. Vreau să vă aduc aminte că domeniul transporturilor este evident una dintre cele șase priorități pe care le-am stabilit. Am prezentat toate fondurile pentru infrastructură în care am investit și asta include și energia. Nu era vorba numai de transport, deci energia nu este exclusă, nu? și tot despre parteneriate public-privat. Foarte multe birouri de audit naționale au făcut asemenea misiuni de audit privind uh, eficacitatea și eficiența modelelor de parteneriat public-privat. Și mulți au ajuns la ideea că aceste parteneriate duc la active de foarte bună calitate produse la timpul potrivit, așa încât atitudinea este favorabilă. Nu? Ce deci asta înseamnă că la noi, în, în, în Marea Britanie, a fost aici o problemă, nu? Mă voi, um, nu voi dori să, să, să comentez asupra acestor uh, proiecte. Sper că am răspuns la toate întrebările pe care mi le-ați pus. Se pare că nu. Nu vreau să deschid a doua, a treia sau a patra rundă de întrebări. Puteți să spuneți tot ce doriți. Arătați foarte bine când uh, spuneți. Uh, am să vă permit să faceți un comentariu foarte scurt și cam asta e tot, doamna Lichtenberg. Uh, am căzut de acord asupra unui text cu privire la rețelele transeuropene. Acesta prevede că Banca Europeană de Investiții trebuie să dea informații clare Parlamentului European. Ceea ce am primit până acum, chiar și răspunsul uh, nu foarte concret cu privire la 2010-2011, nu corespunde uh, cu ceea ce dorește Parlamentul îmi doresc să putem coopera la un alt nivel, pentru că m-am săturat ca noi să luăm decizii care apoi să fie anulat de către strategia de finanțare a Băncii Europene de Investiții. Președintele Michael, un minut, te rog. Eu întrebasem care este situația sau cum va arăta situația dacă în, 10 ani, în următorii 10 ani finanțăm foarte multe proiecte, iar apoi ă, trebuie să le plătim înapoi. Se creează o bulă în ă, construcții uh, și um, aș vrea să știu care este opinia uh, dumneavoastră cu privire la asta. Have you a response? Președinte, aveți un răspuns la această intervenție? La această intervenție? Cred că am uh, spus câte ceva în legătură cu aceste lucruri. Un lucru pe care vreau să-l subliniez, sigur, este că uh, deja am auzit de la domnul Pache că um, Uh, parteneriatele public-privat nu sunt un panaceu, nu sunt o soluție pentru orice. Ele ar trebui folosite atunci când uh, merită să fie folosite și când se dovedesc profitabile. Dacă parteneriatul public-privat nu uh, se potrivește în anumite situații, atunci probabil că nu ar trebui să fie metoda folosită și un alt lucru pe care vreau să-l subliniez este că am vorbit astăzi mult despre parteneriate public-privat pentru că este uh, unul din lucrurile care se dezvoltă foarte mult pe piață în general, însă BEI susține toate metodele de achiziții. Nu avem o preferință specială pentru un tip sau altul. Așadar, în mod clar, proiectele care sunt uh, implementate prin uh, proceduri de achiziții tradiționale sunt majoritatea uh, proiectelor pe care le finanțăm. Vă mulțumesc. Președintele, în regulă vă mulțumesc foarte mult. Sunt sigur că, domnule Lucanen, sunt sigur că uh, v-ați uh, dat seama cam uh, ce simte co-naționalul noastră portarul finlandez care joacă în uh, Liga 1 din Marea Britanie când trebuie să facă față atacanților britanici în fiecare săptămână. Uh, Uh, probabil că ați avut un sentiment similar, dar vă mulțumesc că ați venit aici astăzi și că ne-ați făcut prezentarea și ați răspuns la întrebările membrilor comisiei și ați ascultat comentariile pe care le-am făcut. Sunt sigur că înțelegeți că nu toată lumea crede că uh, lucrurile sunt foarte roz în ce privește parteneriatele public-private. Unii au, opinii complet diferite pe această chestiune. Importantă este accesibilitatea fondurilor BEI pentru proiecte de infrastructură importante și acesta este lucru pe care vrem să îl exprimăm cu tărie, că avem nevoie de accesibilitate pentru a face să se dezvolte și să se materializeze ideile noastre legate de transportul din Europa, legat evident și de obligațiile noastre legate de mediu și de reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Așadar, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră și sperăm că vom putea să vă mai invităm uh, și altă dată ca să avem o sesiune similară. Vă mulțumesc foarte mult. Dragi colegi, acum suntem la punctul diverse. Nu am niciun fel de notificare în legătură cu vreo intervenție. Așadar, pot să vă anunț că data și locul următoarei uh, sesiuni este 27 aprilie la ora 15 la Bruxelles. Vă aștept pe toți atunci. Vă mulțumesc pentru atenție și pentru disciplină și de asemenea mulțumesc interpreților și staffului pentru că ne-au asigurat o sesiune foarte fructoasă. Vă mulțumesc!